colleagues, I would like to start the next point on our agenda, which is the study. That... Dragi colegi, încep următorul punct, un studiu cerut către Consiliul Uniunii Europene din partea Congresului Ambasadorilor de a avea o adevărată cameră parlamentară. Profesorul Olivier Rosenberg ne va face o prezentare. Just go on with this meeting. Um, and uh, I think we, I would Vă voi da cuvântul imediat, oricum nu avem mult timp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi prezenta acest studiu care mi-a fost uh, cerut de Parlamentul European în legătură cu posibilitatea de a transforma Consiliul într-o cameră cu adevărat parlamentară. Deci, o spun de la un congres al ambasadorilor la o cameră parlamentară, făcând trimitere la ce spunea Edmund Burke, filozoful irlandez, care spunea în 1774 că Parlamentul nu e un congres al ambasadorilor, la ce se referea congres, la un congres al ambasadorilor, trebuie să-ți uh, aperi uh, interesele existente, în timp ce într-un parlament trebuie să uh, te îngrijești de interesul general și trebuie să fii gata să-ți, să-ți schimbi punctul de vedere, să ajungi la un compromis prin niște proceduri specifice. Cred că a fost interesant să menționez acest congres al ambasadorilor, deoarece tocmai asta e Consiliul. Coreper, la nivel de grup de lucru, chiar și Consiliul European. Asta e, de facto, e un congres al ambasadorilor, ai reprezentanților intereselor statelor membre. Ar putea căpăta o dimensiune parlamentară această structură? Asta ține în primul rând de structura Consiliului și se pun trei întrebări. Uh, există o, un format parlamentar. Consiliul Uniunii Europene se potrivește în acest uh, format și a, uh, e suficient ce s-a făcut până acum, pe scurt. Răspunsul este că da. Există un format parlamentar, unul foarte complex, la a doua întrebare, da și nu, dacă se potrivește Consiliul în acest format. Da, există anumite aspecte parlamentare, altele nu. Și referitor la faptul dacă ar trebui să facem mai mult, din nou răspunsul meu e și da și nu. Și voi reveni asupra acestor trei răspunsuri. În primul zi, există un format parlamentar destul de complex. Se depășesc uh, exigențele de deliberare și transparență la care ne gândim noi. Aici E vorba de întruchiparea unor elemente ce țin de membrii unui parlament, de activitățile acestora, de modul în care e organizat parlamentul. E vorba de proceduri. E ceva cunoscut, e o procedură deliberativă, dar nu numai. În raport eu evaluez 12 din 13 elemente ce țin de structura Consiliului și ca să rezum lucrurile, răspunsurile sunt de tipul da, nu, da, nu pentru Consiliul UE și pentru Consiliul European. Sunt trei elemente. În primul rând e clar că aceste consilii nu sunt pe deplin organe parlamentare. Anumite aspecte contrazic uh, formatul uh, parlamentar. De pildă, egalitatea membrilor. Într-un parlament, membrii au același drept de vot, cum e la dumneavoastră în instituție, să la Consiliul UE uh, nu e așa, din motive bune, deoarece vrem E normal ca reprezentanții germani să aibă un cuvânt mai greu de spus în luarea deciziilor. Deci multe aspecte de la Consiliu nu sunt neapărat parlamentare, însă Alte rezultate din tabel ne arată că încă există totuși elemente care se potrivesc cu unei structuri parlamentare, cum ar fi faptul că există o organizare transparentă atunci când se legiferează. Faptul că membrii the EU and the European Council in relation to this parliament. Susțin că îi reprezintă pe alții. Există o mare complementaritate când o instituție e parlamentară în anumite privințe, cealaltă nu și invers, deci între cele două consilii. Consiliul European e mai degrabă o structură deliberativă cu ușile închise, însă deliberează, discut, uh, discută între ei acei prim-ministri pentru a face progrese. Însă la Consiliul Uniunii Europene nu e așa. Însă în ceea ce privește transparența, lucrurile stau pe dos, invers. Deci există această complementaritate, această diviziune a muncii la nivel european în ceea ce privește formatul parlamentar. Întrebarea e, ar trebui să facem mai mult pentru a căpăta mai multă încredere de la cetățeni, deci pentru a avea o structură mai parlamentară. Eu aș uh, spune că este pericolul unei parlamentizări, să zicem așa, exagerate. De exemplu, transparență la Consiliul European, o reprezentare pluralistă a statelor membre în ambele consilii, un cu trei reprezentanți, doi din majoritate și unul din opoziție. Pentru noi o astfel de structură nebunească ar fi o sursă de amenințări. Însă, o așa numită parlamentizare mai ușoară ar putea fi utilă. Înainte de negocierile cu Parlamentul European și de la Consiliu, ar putea să existe o dezbatere inițială publică la nivel ministerial, poate cu o lună înainte ca propunerea Comisiei să se facă, deci o dezbatere publică uh, în cadrul căreia statele membre să-și exprime clar poziția. E un moment de activitate parlamentară la Consiliu și după ce se ia o decizie, cred că putem fi mai eficienți în ceea ce privește publicarea deciziilor luate cu o fișă detaliată trimisă presei parlamentelor naționale în seara sau chiar în ziua în care s-a întrunit Consiliul respectiv. În raport fac o evaluare destul de critică mm, propunerii făcute de comisia dumneavoastră de a fuziona formațiunile Consiliului Uniunii Europene, de a pune capăt președinților rotative, de a avea un leadership direct Uh, al Consiliului European asupra Consiliului Uniunii Europene și eu am o evaluare destul de critică. În primul rând, din motivele pe care le-am văzut. În ceea ce privește formatul parlamentar, virtuțile fiecarei instituții, Consiliul European și Consiliul Europene, sunt diferite. Eu mă tem că am teme, am pierde. Uh, dacă s-ar face o astfel de fuzionare. Al doilea motiv pentru care am o vedere, o părere critică, legată de implicarea miniștrilor. Mă tem că dacă Consiliul Uniunii Europene va deveni un fel de comisii în fața unui Consiliu Legislativ unic, așa cum s-a propus, miniștrii se vor implica și mai puțin. Își vor trimite doar uh, ambasadori, deci politicienii nu se vor mai implica. Și asta ar fi o pierdere. Un ultim punct în legătură cu președinția rotativă. Solicitarea să se pună capăt acestui sistem de președinții rotative. Care e totuși meritul acestui sistem? Asta duce totuși la obținerea unor uh, acorduri prin niște negocieri transversale. So I'll be, I'll be, I'll be brief on the second. La partea a doua voi fi mai succint. Aici e vorba de transparență. După cum știți, Consiliul trebuie să fie trans, să dea dovadă de transparență atunci când acționează în calitate de legiuitor, deci să existe un cadru legislativ solid. Există, deci, în tratatul de la Maastricht și regulamentul din 2001, care ar putea fi renegociat, să există totuși. Există multe elemente juridice cum evaluăm uh, aceste regulamente? bine, aici uh, vedem și cu ochi bun, dar și cu ochi răi. Uh, depinde. Se dorește să pună capăt acelei practici a ministrilor care evită uneori să se poziționeze pentru a obține un fel de majoritate tăcută. Deci aici s-au făcut progrese. Anumite documente de la Coreper sunt acum disponibile online. Asta e bine, însă există și limitări față de această, aceste eforturi de a crea mai multă transparență. Există mai multe informații în legătură cu etapele preministeriale ale Consiliului, la grupurile de lucru și mai puține informații în timpul uh, dezbaterilor când se negociază cu Parlamentul European, la trialogurile care sunt atât de influente în ceea ce privește luarea de decizii. Deci acolo nu prea sunt multe informații și se abuzează și de documentele Transparency. And... circuit restrâns, limite deși votul final e la Consiliu, aceste voturi definitive nu oglindesc neapărat logica negocierilor uh, anterioare. Deci anumite țări, anumite țări care sunt în minoritate când sunt ajunge la un acord și care hotărăsc ca la votul final totuși să se alăture majorității. Deci toate acestea nu se văd. Acum, recomandările de la COSAC, de la Ombudsman, legătură cu da, inițiativa pentru transparență sau de la Transparency International, aceste recomandări merg cam toate în aceeași direcție. Să se știe ce se întâmplă mai mult în etapele preministeriale, să existe o mai mare disponibilitate a documentelor și în cazul COSAC e interesant uh, se cere coreperului odată pe semestru să ofere informații în legătură cu starea negocierilor. Nu m-aș opune acestor propuneri, care mi se par interesante, însă în raport uh, trag atenția asupra două elemente. Deci să fim atenți la două lucruri. În primul rând, să nu uităm că este și un preț pentru transparență. E vorba de eficiență, asta e bine știut. Însă, dacă se știe mai bine cum se desfășoară activitatea Consiliului, există amenințarea ca negocierile reale să aibă loc undeva în afară, pe coridoare sau chiar în alte cadre mai informale, cu mai puține proceduri de garanții procedurale pentru statele de dimensiuni mai mici. Un filozof vorbea despre acest principiu când oficializezi cât mai mult o anumită organizație, aceasta își pierde din influență. Al doilea lucru. Se cere mai multă transparență mm, din perspectiva formatului parlamentar, însă asta nu e neapărat valabil. Când vezi Parlamentul, ați avut acum o reuniune cu ușile din niște motive foarte bune. Deci Parlamentul nu înseamnă neapărat transparență. În procedura legislativă a unui Parlament uh, se alternează între anumite etape foarte transparente, cum ar fi plenara, altele mai puțin transparente, cum sunt comisiile. Depinde de Parlament, bineînțeles, și de comisiile din Parlamentul European, dar acestea sunt bine cunoscute pentru transparența și alte etape mai care nu sunt transparente, negocieri mai mici, reuniuni ale grupurilor, parlamentare. Deci eu nu sunt sigur că ar trebui să avem o transparență de plină de dragul parlamentizării. Da, însă totuși sunt lucruri care trebuie făcute și recomandările făcute referitor la transparență, deja le-am menționat, să există o dezbatere la Consiliu la o lună după ce propunerea Comisiei e făcută publică, de deci să se vadă care e poziția inițială a fiecărui stat membru înainte să înceapă negocierile. One being very clear on, uh, Și de asemenea să se știe clar care au fost voturile oficiale ale statelor membre pentru ca în ziua în care se votează să transmită aceste informații presei, parlamentelor naționale și, bineînțeles, dumneavoastră. Vă mulțumesc! Very much. Uh, mulțumesc foarte mult! Acum, cine dorește să ia cuvântul mai întâi? Ramon? Uh, mulțumesc! Mulțumesc! Mă voi exprima în limba spaniolă. Reempezar por decir que Aș vrea să vă spun în primul rând că sunt destul de acord cu ideea principală. Nu știu însă în ce măsură Comisia de Afaceri Constituționale a Parlamentului European s-a pronunțat pentru transformarea Consiliului într-o cameră parlamentară. Însă în clipele, vremurile în care trăim, în situația prin care trece Uniunea Europeană, e o pretenție nerealistă și chiar care nu vine deloc la momentul potrivit. Uniunea Europeană are o parte, poate excesivă de interguvernalism. Asta e drept și această perioadă de criză care ne-a marcat în ultimii 10 ani a fost o perioadă când uh, s-au luat prea multe inițiative politice la Consiliu și la Consiliul European. Însă să transform totuși acest spațiu de negocieri și pacturi între statele membre care constituie Uniunea Europeană într-o cameră legislativă, mi se pare ceva complet uh, neviabil și nepotrivit. Funcționarea Uniunii Europene ar avea de suferit, n-ar mai exista un spațiu de dialog politic uh, interguvernamental care e absolut necesar. Așadar, deși N-am intrat în detalii în ce privește raportul, deci eu nu, nu sunt de acord cu această idee. Acum, referitor la transparență, da, aici avem o cerință, o exigență exprimată clar de Parlamentul European față de Consiliu, însă și aici trebuie să nuanțăm într-o câtva lucrurile. Așa cum se spunea în ultimele idei, așa cum spuneați dumneavoastră că vorbeați despre transparență, uneori aceasta se e contrară eficienței. Chiar și în procesul legislativ există anumite spații de lucru, să zicem așa, care nu sunt transparente, dar asta tot mai uh, înlesnește consensul. Alminter e dificil să ajungi la un consens. Eu am experiență în acest sens și în orice cameră legislativă, inclusiv în parlamentele naționale, există anumite spații închise, să zicem așa, rapoarte legislative când e posibil să credești un consens. Să dacă tot procesul legislativ și dacă s-ar ajunge să se aplice asta și la Consiliu, deci dacă totul ar fi supus aceste exigențe de transparență, practic multe acorduri politice care trebuie um, atinse ar fi imposibil de atins, deoarece statele membre își definesc niște poziții politice <laughs> în mod public și după aia nu mai au cum să renunțe la acestea. Voi încheia, încheia spunând că acest raport ne-ar putea totuși aporta ceva. Eu sunt mai critic în ceea ce privește trialogurile acest cadru de dezbateri politice în trei cu Parlamentul, Comisia și Consiliul. Aici, la trialoguri, întâmpinăm destul de multe dificultăți. Și aici e un element care ar trebui să um, ne facă să venim cu niște formule, deci să vedem cum putem interveni din punct de vedere politic, deci să avem mandate de negociere care să ducă la rezultate. Deci aici aș fi eu mai exigent. Însă acestea sunt cele trei comentarii pe care am ținut să vi le împărtășesc și bineînțeles că vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Mulțumesc, dragi colegi. Dacă nu aveți întrebări, aș vrea să pun și o întrebare în legătură cu observați, cu ce ați spus în legătură cu Consiliul European în special, pentru că una e ce spune tratatul despre funcțiile Consiliului European și alta e practica care a evoluat în ultimii ani. Consiliul European nu e cu adevărat deliberativ, nu stabilește direcția de schimbare, ci mai degrabă ia decizii și intervine uneori chiar și în procesul legislativ. Au fost situații când președinția vine la trialoguri și spune nu poate schimba o virgulă pentru că asta uh, face parte din uh, concluziile Consiliului European, deci practic a au acolo un mandat. Deci, practica merge în alt uh, sens. Și tot mai multe decizii nu sunt luate de Consiliul de Ministri, ci Consiliul de Ministri trimite mai sus uh, către Consiliul European diverse probleme. Nu știu dacă Vedeți și dumneavoastră ca observator de la distanță obiectiv această diferență între spiritul tratatelor și ce se întâmplă. Și acum, George. Da, mulțumesc. Mulțumesc pentru observațiile foarte interesante. Și eu aș vrea să mă refer la această problemă a transparenței. Bănuiesc că, de fapt, în acest Parlament, eu am fost supus la presiuni uriașe pentru a, da mai, pentru a avea mai multă transparență. Până la urmă, care e obiectivul urmărit prin această transparență? Ce rezultate aduce? Cred că este prezentată ca ceva inerent good, bun de dorit. Good, as possible. Now... Dar am impresia că, pe de o parte, cererea de transparență e evident infinită. Nu există nicio limită teoretic pentru transparență. Și asta pune probleme dificile legate de principiile democratice. Cu alte cuvinte, dacă ai ceva infinit, infinit, cum poți să controlezi acel lucru? E o chestiune filozofică și teoretică. În al doilea rând, am impresia că la bază este de fapt o suspiciune legată de putere. Toată puterea e ilegitimă, cu excepția cazului când eu dețin puterea. Și de fapt nu există un echilibru. Instituțiile publice, ca parlamentele, guvernele, tehnocrațiile până la urmă, ar trebui să fie 100% transparente. Dar societatea civilă nu are nicio obligație să fie transparentă. Și mie mi se pare că în domeniul public există un dezechilibru între ceea ce ar trebui să fie transparent și ce nu. Și de aici decurg probleme serioase legate de responsabilitate. Domnule Rosenberg, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc mult. În legătură cu primele observații, cred că suntem de acord în legătură cu această lipsă de eficiență posibilă atunci când avem prea multă transparență. Ce vreau să mai subliniez și, și problema asumării de către politicieni a deciziilor. Bănuiesc că dacă sunt prea multe reguli și constrângeri și dacă orice înțelegere e supusă verificării, atunci există riscul ca miniștrii și decidenții să nu vină la reuniuni, să nu se implice în dezbateri. Dacă ideea e să democratizăm Europa, dar de fapt nu vom mai avea politicieni, apare o problemă. Apoi, ați spus că trialogurile poate ar trebui formalizate și mai mult. Și trebuie recunoscut că în ultimii 2-3 ani S-au făcut eforturi, există mai multă publicitate legată de trialoguri. Acest lucru se poate întâmpla. Știm că instituțiile pregătesc un site de internet cu uh, o bază de date în care arată în ce etapă legislativă se află fiecare act. Și apropo, ar fi bine dacă s-ar face progrese, pentru că s-a lansat de 2 ani deja acest proces. Și cred că pentru a da mai multe informații despre trialoguri, acea bază de dată ar fi utilă. Acum, în legătură cu observațiile dumneavoastră, doamnă președinte, da, e o problemă cu Consiliul European care ia decizii în loc să lase Consiliul uh, Uniunii să facă acest lucru, ceea ce e o amenințare având în vedere regula unanimității sau vazii unanimității din Consiliul European. Cred că unul din rolurile Parlamentului European e să aducă lumină unul câte un, pe fiecare dintre aceste dosare, unul câte unul, și să ia măsuri de contracarare a riscului. În plus, Consiliul European din ce în ce mai mult ia rolul Comisiei de a stabili ordinea de zi, ca să spunem așa. Mie mi se pare logic, având în vedere evoluția Uniunii de la criză încoace. Deci cumva e logic ca principalele priorități să fie stabilite de Comisia Europeană, prin consi- uh, de Consiliu, prin Consiliul European și nu de către Comisie. Acest lucru ar fi de înțeles, acceptabil, dacă până la urmă decizia s-ar uh, lua în condiții sigure În legătură cu ultima observație a europarlamentarului care a intervenit la sfârșit, cred că, într-adevăr, obiectivul transparenței nu cunoaște limite și că în asta există un risc. Ce aș vrea să spun e că transparența nu se obține nu numai prin reguli și reglementări și jurisprudența curții, dar și prin rolul activ al agenților pentru transparență, adică Parlamentul atunci când pune întrebări, se obțin informații atunci de la executiv sau de la colegiuitor. Deci transparența pentru a fi implementată nu are nevoie doar de reguli și obiective, ci și, de, și prin acti, agenții active, adică membrii Parlamentului. Mulțumesc. Regret că nu mai avem timp pentru discuții, dar din păcate așa e dinamica la noi la finalizarea rapoartelor. Dar oricum a fost extra, extrem de util tot ce ne spus și tot ce am discutat despre raportul ombudsmanului în legătură cu transparența, care de asemenea e foarte util. Așa că încheiem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, și o invit pe doamna Ellen Voss de la Universitatea din Maastricht, care ne va vorbi despre raportul privind agențiile Uniunii. Vă rog. Colegii care se ocupă de partea tehnică nu mai sunt prezenți, poate? Mulțumesc, doamna președinte. Microfonul este pornit, dacă nu mă înșel. Mă voi apropia de el. Da, este pornit. Mulțumesc voi prezenta rezultatele studiului pe care l-am făcut în legătură cu agențiile europene și aș vrea să încep cu faptul că acum există 36 de agenții și o propunere de o agenție de creare unei noi agenții, Autoritatea Europeană pentru Muncă. Adică e vorba de organisme create prin legislație secundară cu personalitate juridică uh, și instituțional sunt separate de alte instituții europene, au un buget propriu, chiar dacă nu sunt toate independente financiar și depind de subvenții din bugetul european și au cu toatele propria administrație. Michel Everson și cu mine am numit aceste agenții intermediari uh, pentru că se găsesc undeva între instituțiile europene și statele membre. Asta și din concepția instituțională, dar o să revin. Agențiile au fost create ca soluție la mai multe probleme, în special ca reacție la crize, și e interesant să vedem că proliferarea agențiilor în peisajul instituțional al Uniunii Europene a devenit poate în sine o problemă și poate da naștere la mm, teme legate de responsabilitate și de legitimitate în general. Așa că mm, mă bucur foarte tare de atenția pe care Parlamentul European și Comisia dumneavoastră o acordă acum agențiilor europene. Ce am făcut în studiu? Uh, am luat notă de situația actuală a agențiilor europene descentralizate în legătură cu abordarea comună, așa cum mi s-a cerut, și am studiat în special temel juridic, funcția, sursa de finanțare, relația cu instituțiile europene, statele membre și părțile interesate și responsabilitatea. Și vă voi prezenta câteva constatări ale studiului pentru a putea discuta. Înainte de a vă spune ce constatări am făcut, aș vrea să subliniez că tratatul de la Lisabona a recunoscut formal agențiile Uniunii Europene, introducând trimiteri la aceste agenții în mai multe articole din tratat referitoare la accesul la documente, deschidere, transparență, dar, de fapt, în mod surprinzător, poate, nu sunt recunoscute agențiile în articolele acolo unde ne-am așteptat cel mai tare, adică în articolele privind actele delegate și actele de punere în aplicare în TFUE, în 290 și 291 din TFUE. Curtea Europeană de Justiție, în ESMA sau cauza short selling, a arătat că e pregătită să acopere acest vid constituțional, aș spune chiar neglijență constituțională, însă instanța este dispusă să acopere acest vid constituțional și a spus că agențiile pot adopta decizii care nu fac parte din mecanismul de la 290 și 291 de luare a deciziilor. De asemenea, este important să subliniem că atunci când discutăm despre cauza ESMA short selling, uh, Acolo Curtea de Justiție a creat o doctrină care se poate numi Meroni 2.0 și anume agențiilor li se poate delega um, oarecum uh, o parte de competențe discreționar, dar s-a subliniat că de fapt genul acesta de competențe ar atrage după sine alegeri economice, sociale și politice de, uh, din partea agențiilor, deci ar fi nevoie să se gândească și responsabilitatea și eventual să se restructureze sistemul de responsabilizare a acestor agenții. Acum, relațiile dintre agențiile Uniunii și instituțiile Uniunii și statele membre și părțile interesate. Am văzut că în ceea ce privește relația cu alte instituții ale Uniunii și statele membre, acești actori sunt foarte implicați în concepția instituțională a agențiilor europene și, de fapt, aceasta reliefează caracterul hibrid al acestor agenții europene care ne-a făcut pe mine și pe Michele Verson să tragem concluzia că aceste agenții sunt cumva niște hibrizi, niște intermediari. Încă mai trebuie analizat și cercetat acest Uh, subiect și vom lansa și un apel la documente și cercetare, mai ales în legătură cu relația dintre agenții și statele membre. Am văzut de asemenea că independența acestor agenții sau instituții separate de alte instituții și de statele membre Um, există, dar independența de influența națională încă e o chestiune foarte problematică și ar necesita atenția cercetătorilor. Acum, în ceea ce privește relația cu părțile interesate, există o abordare comună stabilită și care spune că părțile interesate ar putea să participe la Consiliul de Administrație sau ar putea să aibă legături cu uh, agențiile prin alte forme, prin rețele, grupuri, consilii. Vedem că în practică există o gamă întreagă de forme de implicare a um, părților interesate stabilite în actul de înființare a agențiilor. Deci ce am făcut? Am spus că există o problemă pusă de interesele comerciale care influențează situația și acest lucru a fost menționat și de Parlamentul European în procedura de descărcare de gestiune atunci când a reliefat niște probleme legate de conflictele de interese și s-au creat reguli pentru a elimina astfel de probleme, dar și la acest subiect voi reveni mai târziu. Mai târziu. Controlul parlamentar. Am văzut o, o varietate întreagă de mecanisme prin care Parlamentul European poate verifica aceste agenții. În primul rând, prin Consiliul de Administrație. Uh, de fapt, Parlamentul European poate desemna un membru al Consiliului de uh, Administrație și am văzut că în temeiul juridic pentru agențiile europene există multă diversitate și uh, Uneori se contestă faptul că Parlamentul ar trebui să poată desemna un membru al Consiliului, având în vedere că au și alte funcții de control, adică sunt autoritate de control și de descărcare bugetară. Directorul executiv. Nu există un rol formal al Parlamentului în abordarea, prevăzut în abordarea comună. De fapt, am văzut că în practică și în temeiul juridic pentru diferitele agenții, se stipulează o serie întreagă de modalități de implicare a Parlamentului European și, de fapt, realitatea juridică e mai progresivă din perspectiva implicării Parlamentului decât ar reieși din abordarea comună. Programele de lucru multianuale sau anuale oferă de asemenea posibilitatea Parlamentului să se implice și vedem că, de fapt, în practică acest lucru lipsește uneori. Se face o diferențiere de asemenea între Parlament și Comisie și Parlamentul uneori este numai consultat, iar în cazul programelor de lucru multianuale și pentru programele anuale e doar informat. Ori comisia are o întreagă procedură de consultare. Pentru rapoartele anuale unice vedem că ele sunt o practică implementată prevăzută și în abordare comună și pentru descărcare bugetară vedem că majoritatea agențiilor depind de fonduri de la Uniunea Europeană, dar de fapt acest lucru nu ridică probleme din perspectiva descărcării bugetare. E mai degrabă problematic pentru agențiile care se autofinanțează și care nu fac uh, parte din uh, procedura de descărcare de gestiune, deci nu există control parlamentar acum. Mai există și modalități informale de verificare, există și contacte și reliefez sistemul pe care îl aveți aici. Diferitele comisii au fost desemnate pentru a se ocupa de diferite agenții și vedeți că unele comisii au în dosarele lor, în portofoliul lor, mai multe agenții decât altele și nu dau mai multe detalii. Și apoi ne-am uitat la relevanța abordării comune și am analizat-o și am descoperit că nu există diferențe semnificative între verificarea conformității conform abordării comune în prealabil și ulterior. Deci, abordarea comună are, de fapt, un impact redus. Și directorul executiv, am văzut, uh, poate să fie foarte uh, diferit de la o agenție la alta și am văzut că există, de fapt, multe proceduri diferite pentru diferitele temeiuri juridice. Programele de lucru. Am spus deja că Parlamentul European adesea nu este consultat și acest lucru se poate datora uh, faptului că există deja codificări ale practicilor curente, că sunt agenții de foarte multe feluri, și că există anumite constrângeri în ceea ce privește revizuirea actelor fondatoare. Acum aș ajunge la concluzii și aș rămâne la recomandările legate de abordarea comună, chiar dacă ar mai fi și unele mai generale în legătură cu schimbările de tratat. Dar e un subiect pe care aș prefera să nu-l abordez acum. Bun, am văzut că abordarea comună are caracteristici interesante și oferă deja o viziune unitară în legătură cu agențiile europene de care e nevoie, însă e nevoie de mai multă coerență și consecvență și de proceduri mai generale, de dispoziții generale mai numeroase, ținând seama de caracterul neomogen al acestor agenții. Deci, poate că vor fi reguli care nu se vor aplica neapărat tuturor agențiilor, ci unor grupuri de agenții sau categorii și probabil acest lucru trebuie să se facă ținând seama de caracterul neobligatoriu atunci când se redactează un acord interinstituțional, așa cum s-a discutat deja și în trecut. O altă recomandare ar fi să avem o definiție a agențiilor. V-am spus la început că am cercetat 36 de agenții, dar uh, de fapt, ce înseamnă o agenție? Dacă ne uităm la rețelele de agenții europene pe care le-au stabilit chiar ele, ele vorbesc de mai mult de 36-44 de agenții și, de fapt, acolo sunt incluse și întreprinderile comune, proiectele comune. Deci ar trebui să definim ce înseamnă agenții europene și să se regăsească această definiție și în abordarea comună. Trebuie regândit de asemenea implic- regândită implicarea Parlamentului în consiliile de administrație. Trebuie să vedem care e rolul Parlamentului European, adică desemnează un membru al Consiliului sau ar trebui să aibă și un reprezentant, cum spune regulamentul de înființare, sau uh, să trimită un expert. Ei bine, acest lucru corespunde rolului pe care îl are Parlamentul ca organ de control Așadar, e clar nevoie să avem un model coerent pentru controlul parlamentar și să îmbunătățim și să eficientizăm procedura de numire a directorilor executivi. De asemenea, trebuie eficientizate diferitele modele care există acum pentru implicarea părților interesate, bineînțeles, întotdeauna în conformitate cu mandatele specifice ale agențiilor europene. Și ajung și la ultimul slide. Aș recomanda de asemenea gândirea și restructurarea mecanismului de asumare a răspunderii pentru a evita supraîncărcarea, pentru că de fapt acum agențiile sunt supraîncărcate cu uh, mecanisme de raportare și de responsabilizare și ar trebui poate să ne gândim să avem și o responsabilizare statelor membre pentru că unele agenții operează și numele statelor membre, de exemplu, în context internațional. Ar trebui de asemenea să formulăm reguli privind conflictele de interese, pentru că ar fi util să nu avem un set unic de reguli pentru toată lumea, pentru că nu se potrivește o singură soluție tuturor, ci să avem reguli pentru diferite categorii de agenții. De asemenea, ar fi bine să plasăm și agențiile care se autofinanțează sub control bugetar. Uh, s-au făcut planuri în acest sens, uh, s-a menționat acest lucru și în abordarea comună, dar nu s-au făcut progrese concrete și, de asemenea, ar trebui să ne întrebăm dacă agențiile europene, care sunt organisme publice, care funcționează conform dreptului public al Uniunii Europene, nu ar trebui și ele să verse profitul, dacă au profit, înapoi în bugetul Uniunii, în cazul celor care se autofinanțează. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul profesor Vos. George? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la această temă, în special doamnei Vos, uh, pentru prezentarea care mi-a ușurat foarte mult lucrurile în această seară. Raportul l-am pregătit uh, parțial bizuindu-mă pe munca dânsei sau uh, făcând diverse vizite și aflând tot felul de lucruri de la oameni. Și principalul lucru este că agențiile au proliferat uh, ca urmare a politicilor guvernamentale și asta e ușor de înțeles, însă dificultatea este cum să facem ca aceste agenții să devină responsabile cu adevărat pentru că definiția nu e prea clară în legătură cu ce este o agenție și aceasta ne face să avem dificultăți. De aceea, recomandările care apar în raportul meu prezintă acest lucru. E clar că nu va fi ușor, vor exista și reticențe, însă trebuie să ne gândim la un proces invers într-o oarecare măsură și foarte multe din cele spuse doamna profesor Vos, implementarea abordării comune, de exemplu, cred că este esențială dacă dorim să ne asigurăm o abordare nu neapărat identică pentru agenții, dar uh, să aparțină unei aceleași categorii de guvernanță. A fost o încercare de a introduce acest lucru în acordul interinstituțional, nu s-a reușit prea bine, dar cred că ar trebui să revizăm această posibilitate pentru ca toate instituțiile să fie trecute pe picior de egalitate. Și propunerea pe care am făcut-o de altfel și în dezbaterea anterioară este că la plenară ar trebui să aibă loc o dezbatere anuală legată de guvernanța și funcționarea agențiilor, precedată de o dezbatere la comisia noastră. Toate acestea ar trebui să se supună regulilor transparenței, uh, controlate de Comisie și Parlament, și încă o dată revenim la schimbarea uh, tratatelor. Bineînțeles că asta nu se poate întâmpla într-o singură zi și cred că ar trebui să se introducă această schimbare a tratatelor pe ordinea de zi pentru a vedea, și aici încă o dată doamna Vos a precizat acest lucru, cum se pot face aceste schimbări prin tratate uh, în special în legătură cu articolul 291 TFUE și articolul 30 uh, TU. Iată, aici mă opresc și aștept, bineînțeles, cu interes dezbaterea. Mulțumesc, cred că și comisia dorea să intervină. Foarte pe scurt și mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea, în primul rând, să o felicit pe doamna Vos pentru acest studiu atât de interesant. De asemenea, să mulțumesc raportorului, domnului Șăflin, pentru dezbaterea pe care am avut-o până acum. Și comisia cunoaște, bineînțeles, acest succes parțial din punctul de vedere al implementării și nivelul de compliance pentru agenții la nivelul guvernanței lor. Însă, acestea fiind spuse, ne menținem angajamentul pentru a păstra anumite principii, cum ar fi, de exemplu, posibilitatea de a trage la răspundere și eficacitatea și toate celelalte care merg mână-mână. -mână. mână mână Poate veți spune că este o problemă cu abordarea comună sau poate nu atât de mult, cât mai degrabă e vorba de lipsă de voință. Și cred că de partea colegiuitorului e clar că trebuie să se respecte aceste principii, bineînțeles și pe partea cealaltă atunci când e vorba de Consiliu. Însă pentru fiecare legislație sectorială, avem uh, scenarii specifice și specificități care apar în urma negocierilor. Și acesta este și motivul pentru care abordarea comună nu este o obligatorie din punct de vedere legal, pentru că era foarte dificil să se ajungă la anumite acorduri și totuși noi considerăm că oferă o valoare adăugată. De exemplu, prevederile referitoare la acordul pentru sedii, sau responsabilitatea directorilor sau a membrilor bordului pentru claritatea agențiilor și activitatea internațională. Deci există o valoare adăugată fără a putea spune că într-adevăr suntem mulțumiți de rezultate. Sunt de acord însă cu cele spuse aici de ambii vorbitori în sensul că ar trebui ca nivelul de obligativitate să fie crescut. Și asta reprezintă o adevărată provocare pentru noi, pentru că e nevoie de multă flexibilitate și la momentul când s-a conceput acest lucru, se ținea cont de aceste diferențe atât de variate deci, um, diferențe de care se poate ține cont în anumite situații, însă, și aici sunt de acord cu doamna profesor Vos, uh, această flexibilitate de multe ori s-a abuzat de ea. Deci nu există nicio scuză pentru 12 proceduri diferite pentru a numi un director executiv, de exemplu. Deci, în principiu, Comisia este de acord uh, cu multe din cele spuse aici, poate nu pe toate detaliile prezentate și vom mai avea ocazia și în decembrie să discutăm cu domnul Șaflin. Întrebarea care se pune este ce vom face cu toate aceste informații. Mulțumesc! Doamna Bresov, dacă mă lăsați înainte să fac o precizare, legată de interpretare. Vreau să vă întreb dacă în analiza dumneavoastră critică, în abordarea pe care ați avut-o, nu știu dacă v-ați gândit și la problema vizibilității agențiilor la nivel local dacă au un rol de jucat pentru ca Europa să devină mai vizibilă, pentru că am avut uh, tot felul de lupte între noi în ceea ce privește localizarea sau relocalizarea sediilor anumite agenții, dar până la urmă niciodată n-am văzut care este impactul la nivel teritorial al acestor agenții. Deci această uh, descentralizare a instituțiilor care sunt identificate cu imaginea Uniunii, care de multe ori se află în părți destul de îndepărtate ale Uniunii. E vorba de prezența Uniunii Europene, de locația agențiilor și nu știu dacă s-a făcut vreo analiză pentru a vedea care este acest impact. Nu știu dacă puteți să ne faceți uh, câteva precizări, după care interpreții uh, se vor opri și vom putea continua în engleză. Eh, eh, mm, intanto... Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc colegului Șoplin și doamnei profesor Vos pentru munca foarte interesantă pe care ne-au prezentat-o. E drept că asta merge în paralel față de activitatea pe care am desfășurat-o eu împreună cu alți experți în legătură cu controlul politic asupra comisiei. Asta e o parte din controlul pe care îl facem asupra unei părți din actele executive și uh, se face cu o orientare dată de comisie, însă se face cumva și în afara posibilităților de control pe care le are Parlamentul. Nu avem timp acum, vom putea discuta cu colegul Șoflin uh, ulterior, însă Aș vrea să constat că orice omogeneizare pare necesar, cel puțin pentru grupuri. La fel cum credem că ar trebui să există o armonizare a procedurilor normale, așa cum spunea și Comisia, pentru selecția de personal sau pentru luarea de decizii. De acum se termină interpretarea. Vorbitoarea va continua în limba engleză.